controleze dezbaterea. S-ar părea că asta se întâmplă în Europa. Dacă aceștia controlează dezbaterea, ideologiile de substituție din secolul 20, comunismul și nazismul vor fi înlocuite acum de aceste noi ideologii, ecologismul și um, și uh, intenția de a, uh, de a vorbi doar despre catastrofele climatice. Are cuvântul acum domnul Cocalis. Uh, like... Doamnă președinte, dragi colegi, aș vrea și eu să vă mulțumesc pentru ocazia de a lua cuvântul aici, dar aș vrea să vă spun că nu sunt de acord cu titlul. E vorba de o urgență, e vorba de o situație care necesită imediat o acțiune, dar nu este de climă sau ecologică. Uh, este ceva care afectează toate comunitățile, care distruge lanțul alimentar, care creează state uh, false, care creează refugiați uh, ecologici și care ne afectează capabilitățile statelor. Deci este un fenomen extrem de grav. Aceasta e acțiunea pe care trebuie să o inițiem. Și în această emergență, în această urgență, Europa nu poate să fie uh, Uh, lider. La fel cum am vorbit în această dimineață despre Turcia și Kurdistan, noi trebuie să oferim mai mult decât uh, cuvinte. Trebuie să încercăm să rămânem la fel de puternici la nivel global. În acest Parlament sperăm să putem uh, ajunge la un acord verde în primăvară, ceea ce ar însemna să putem avea o platformă plină de reglementări, un plan de acțiune care să fie garantat până în 2050 și în același timp nu numai să creăm milioane de locuri de muncă, ci și să salvăm miliarde de um, surse pentru care și să nu mai investim atâta în uh, Um, combustibilii fosili. Eu zic că este momentul să acționăm în această urgență. Mulțumesc. Acum un minut și jumătate, domnul Corau. Doamnă președintă, dragi colegi, acum ori niciodată, schimbările climatice nu mai sunt o dezbatere teoretică între știin, oameni de știință, e o realitate. Și dacă nu acționăm acum, impactul asupra planetei va fi devastator și asupra vieții viitoarelor generații. Trebuie să înțelegem cu toții că nu e vorba de ideologii politice. Este un subiect care ne privește pe toți, este cel mai mare risc și uh, include întreaga umanitate. Dragi colegi, sunt uh, clar în ceea ce privește propunerea noii Comisii Europene. În primul rând, este esențial să uh, excludem investițiile verzi de la calcularea deficitului impactul de stabilitate. Este foarte dificil pentru statele membre să acționeze în mod corespunzător. Trebuie să vizăm către oprirea investițiilor în combustibilii fosili și trebuie să fim mult mai ambițioși în ceea ce privește țintele, să vizăm 65% reducerea gazelor cu efect de seră până în 2030. Dragi colegi, viitoarele generații o să ne judece pentru ce facem acestei planete și judecățile vor fi unele foarte dure, din păcate. Avem nevoie de acțiune concretă și rapidă acum. Mulțumesc. Un minut și jumătate, doamna Tot. Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar. Permiteți-mi să spun că încălzirea globală este un subiect foarte important și date științifice arată că nu e prea târziu să încetinim schimbările climatice. Cred că trebuie să avem o strategie bine gândită. Uniunea Europeană trebuie să contribuie să, co- să completeze eforturile statelor membre dacă dorim ca economia noastră să fie neutră din punctul de vedere al climei în 2050. 90% din producția de energie a Ungariei poate să devină neutră din punctul de vedere al climei până în 2030 există studii de impact care arată că costul neutralității climatice în Ungaria va fi în valoare de cel puțin 150 de miliarde de euro. Cred că Uniunea Europeană trebuie să acorde prioritate competitivității, care trebuie să fie în armonie cu obiectivele legate de climă. De aceea, cred că trebuie să găsim o soluție pentru viitor care să permită finanțarea costurilor neutralității climatice pentru ca actorii economici să rămână competitivi în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc. Urmează domnul Bulman un minut. Doamnă președintă, dragi colegi, mesajul de la New York este unul clar. Summitul privind durabilitatea spunea cu litere mari se întrerupe vorbitorul. Mi-ar plăcea foarte mult să mă ascultați, pentru că aș vrea să înțelegeți că suntem pe calea cea bună. Suntem în întârziere, domnule Oettinger. Uh, acesta este motivul pentru care trebuie să trecem la acțiune, să trecem la fapte, să progresăm. Și acest lucru este valabil atât la nivel intern cât și extern. Trebuie să stabilim noi obiective. Există un lucru pe care îl aștept din partea dumneavoastră, să acționați și dumneavoastră uh, cu noua comisie trebuie să o faceți. Ați descris un scenariu în care durabilitatea trebuie să fie obligatorie peste tot, dar n-am auzit niciun angajament din partea dumneavoastră, la fel cum n-am auzit-o și din partea noi președintea a Comisiei. Eh, vorbim despre constrângeri, despre uh, dispoziții obligatorie. N-aș vrea să fie asta firul roșu al Comisiei. Vrem să putem contribui și să contribuiți și dumneavoastră la aceste schimbări. Match for one minute, Madame Ries. Doamna Ries, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Haideți să fim uh, lucizi. Summitul Națiunilor Unite pe climă de la New York a dat un rezultat minuscul. 66 de țări care reprezintă mai puțin de 7% din emisii s-au angajat să facă mai multe până în 2020. În același timp, marii poluatori, ceilalți, continuă să facă ca înainte. Europa trebuie de aceea să devină din nou un model, iar aici pârghile sunt cunoscute. Am spus-o deja de multe ori, cel mai important e acordul verde, care trebuie să se concretizeze în acest mandat. O mie de miliarde de euro pe 10 ani promiși, care trebuie să fie investiți în tranziția ecologică cu un rol esențial pentru BEI. Este o evidență dar ambițiile devin din ce în ce mai mici pentru cadrul financiar 2021-2027. Trebuie de aceea să mai amintim o dată despre urgența climatică, acțiunea pe tot ceea ce are un impact pe sănătatea noastră, poluarea aerului, tot ceea ce este agravat de către schimbarea climatică, pentru că omoară mai mult decât uh, tutunul, 660.000 de morți pe an. Doamnă președinte, închei, acesta este un drept al cetățenilor europeni care trebuie să devină și o prioritate pentru noua comisie, în același timp cu urgența climatică. Mulțumesc! Mulțumesc! Un minut acum, domnul Holmgren. Mulțumesc, doamnă președinte. Ne confruntăm cu o situație de urgență pe planetă. Când vine vorba de biodiversitate, aceasta este esențială pentru uh, planetă și este esențial să ne adaptăm uh, încălzirii globale. Nu uh, tratăm această urgență ca pe o adevărată criză. Deja e sigur că temperaturile vor crește cu cel puțin un grad. S-ar putea uh, să fie mult mai mult putem să luptăm împotriva uh, încălzirii globale plantând uh, copaci pentru, ca, pentru respectarea obligațiilor din acordul de la Paris trebuie să facem cât mai multe eforturi acum, în următorii 5 ani. De aceea demonstrează atâția tineri pe străzi. Acești 5 ani sunt poate ultimii în care putem să facem ceva pentru a ne adapta la încălzirea globală. Haideți să fim uniți și să o facem. Mulțumesc. Urmează doamna Beniu. Mes chers collègues, Dragi colegi, dacă trebuie să ne bucurăm că întreaga clasa politică europeană se interesează astăzi de ecologie, nu putem să negăm caracterul oportunist al titlurilor politice pentru acest subiect. Întotdeauna avem un fel de gust amar în legătură cu greenwashing-ul. Din păcate, conștientizarea problemei ecologice a dat multă moralitate unor uh, unor precepte europene care de fapt nu sunt decât prizonierele altcuiva. Iar popoarele acum uh, vor fi uh, vor înțelege mai bine de ce trebuie să primească refugiații așa zis climatici fără să-i culpabilizăm tot timpul pe cetățenii europeni, mai ales pe cei mai vulnerabili, totuși orientările cetățenilor um, în general ar trebui să ne ghideze, pentru că în ceea ce privește uh, partea ideologică, ecologică, trebuie să răspundem la această urgență sanitară de mediu și morală. Toate acestea trec printr-o repunere în uh, cauză a tratatelor de liber schimb și de o considerare a suveranității popoarelor europeni. Aceasta este ceea ce e serios, restul rămâne doar literatură. Vă mulțumesc! Un minut acum, doamna Vișnievska, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă, doamnelor și domnilor. Ascult aceste discuții și totuși încă n-am auzit nici măcar un cuvânt cu privire la caracterul speculativ al sistemului ETS. Și n-am auzit nimic din partea stângii cu privire la sărăcia energetică. 54 de milioane de oameni în Europa suferă de această sărăcie energetică. Și astăzi vrem să acoperim alte domenii cu politici restrictive și aici mă refer la agricultură. Sărăcia energetică vreți să se extindă și în domeniul agriculturii? Pentru că în afara Europei se vor face de acum înainte Uh, aceste produse alimentare și pentru ele se vor folosi antibiotice și substanțe care, cu care nu suntem de acord. Avem nevoie de o politică rezonabilă și echilibrată care să permită statele membre să acționeze la nivelul dezvoltării fiecăruia trebuie să se recunoască dreptul statelor membre să-și aleagă propriul mix energetic. O politică trebuie să ia în considerare faptul că statele sunt dezvoltate la nivel diferit. Mulțumim, uh, doamna Wallace, acum. La summit s-a discutat 10 minute despre lupta împotriva schimbărilor climatice. Asta arată care sunt prioritățile. La New York, luna trecută, ar fi trebuit uh, să se stimuleze uh, lupta împotriva schimbărilor climatice, dar nu s-a făcut nimic dar datele științifice sunt clare. Niciun obiectiv de climă-energie a UE nu respecte acordul de la Paris. O situație de urgență necesită o reacție de urgență. Dacă sunteți serioși când spuneți că vreți să faceți față provocărilor climatice, trebuie să se acționeze acum. Trebuie să Uh, punem capăt subvențiilor energi, uh, combustibilor fosili, fosili imediat, uh, trebuie să nu se mai financeze proiectele de difuzare a gazului și planul de stabilitate și creștere poate să fie să nu ia în, să, să nu ia în considerare investițiile în clima energie. Dacă nu facem aceste lucruri, negăm adevărul. Mulțumesc, urmează domnul Linț, un minut și jumătate. Stimate domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, Schimbarea climatică este un subiect foarte emoțional. Vedem acest lucru în fiecare vineri pentru că avem demonstrațiile Friday for Future. Ceea ce e foarte clar în dezbaterea de astăzi, dar și în opinia publică, este următorul. Nu trebuie să facem ceva pentru schimbările climatice, pentru a le opri, acesta este un lucru evident, ci mai degrabă întrebarea care se pune este ce trebuie să facem și cum. Pentru mine e foarte important să nu mai îi demonizăm pe unii uh, reprezentanți ai industriei sau unii actori. Eu cred că există mai multe elemente pe care trebuie să le subliniem, numai măsurile împotriva uh, schimbărilor climatice care sunt și suportate de către societate contează. Să vă dau un exemplu din agricultură. Agricultorii sunt frustrați pentru că sunt cei care sunt întotdeauna puși la zid pentru efectele negative pe care le au din cauza schimbărilor climatice. Și aici, în fața Parlamentului, au protestat de fapt ieri. Și în această dezbatere uităm că și agricultura și silvicultura sunt singurele sectoare care aduc un potențial foarte mare pentru ca să capteze carbonul. Toate pădurile europene captează cel puțin 10% din emisiile pe care noi le facem. De aceea, noi, dacă vrem să evităm și uh, emisiile de dioxid de carbon și vrem să facilităm stocarea de dioxid de carbon, atunci trebuie să reajutăm. M-aș gândi la un mecanism de stimulente pentru ei, așa cum a făcut-o Noua Zeelandă, am putea să luăm un exemplu, dar de asemenea ar trebui să le îi felicităm pe uh, agricultori pentru ce fac și nu să îi uh, atacăm de fiecare dată. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Grefin, un minut. Thank you. Tackling the world's... Mulțumesc! Urgențele mondiale în domeniul clima... climei trebuie să fie o preocupare. Energii regenerabile, eficiență energetică, energie circulară, agricultură, transport, oceane, acorduri comerciale care să aibă în vedere protecția climei, digitalizare, sărăcie energetică, digitalizare regională, investiții durabile implicarea tuturor factorilor implicați, a cercetătorilor, experților, cetățenilor, un nou acord european verde care să fie lider la nivel global. Uh, acestea sunt cuvinte pe care le-am auzit din partea tuturor comisarilor și tuturor guvernelor europene și totuși ne aflăm într-un haos climatic. Dacă nu acționăm de îndată și dacă nu trecem la acțiuni holistice cu o tranziție echitabilă, care să funcționeze corespunzător pentru fiecare cetățean european și care să nu lase niciun lucrător, niciun tânăr, nicio femeie și nicio regiune în urmă, aerul pe care îl respirăm nu va mai fi respirabil. Trebuie să-i ascultăm pe tineri, nu mai putem aștepta. E nevoie să livrăm un răspuns la urgențele climatice acum. Thank you for one minute, Mr. Hoisey. Domnul Hoisic, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, dragi colegi, într-adevăr ne confruntăm cu o urgență, dar nu acționăm ca și cum ar fi o urgență. Am tot ignorat-o și acum este în fața noastră și pentru climă și pentru biodiversitate. Și ce vedem? Chiar astăzi a trebuit să obiectăm pentru a proteja biodiversitatea la ceea ce guvernele noastre, statele membre, au făcut. Am fost aleși în Parlament cu un mandat foarte clar. Să acționăm, să apărăm clima, clima și biodiversitatea. Acum trebuie să cerem guvernelor statelor membre eh, să îl obligăm să-și asume responsabilitățile. Pe de o parte spun că vor renunța la cărbune și pe de altă parte folosim uh, bani publici uh, pentru a subvenționa termocentrale. Pe de o parte spunem că dorim să trecem la energii regenerabile și pe de altă parte avem proiecte de interes comun să construim uh, gazoducte. Avem nevoie de schimbări fundamentale și trebuie să cerem guvernelor noastre să uh, răspundă uh, în fața publicului. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează acum doamna Deli, un minut. Stimați colegi, am trăit anul cel mai cald. Urgența climatică se poate vedea în cotidian. Deja ea atacă populațiile cele mai fragile. A trecut timpul conferințelor, a dezbaterilor. Urgența acestei realități trebuie să fie urmată de urgența unei acțiuni urgența unei acțiuni înseamnă că Parlamentul European trebuie să declare starea de urgență climatică pentru a forța Comisia Europeană să reducă cu 60% minim emisiile noastre până în 2030 pentru ca sectorul maritim, pentru ca sectorul aviației, printr-o taxă de kerosen, să participe de asemenea la această tranziție. Trebuie să demonstrăm că bătălia climei este bătălia locurilor de muncă, a bunăstării, a bunului nostru comun. Toate acestea nu vor putea să se întâmple decât dacă avem cetățenii alături de noi și trebuie să le arătăm tinerilor care sunt pe străzi, care se uită către noi, care ne așteaptă, să le arătăm că noi avem în fine, a venit în fine momentul când înțelegem mesajul lor, că avem curajul politic să spunem corect că vom acționa repede, bine și cât se poate de puternic.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 Mulțumesc, doamnă președinte. Protestele recente privind clima, foarte mediatizate, au prezentat scenarii catastrofice fără soluții reale. Europa a redus emisiile de gaze cu efect de seră în ultimii 30 de ani. Franța propune acum să venim cu neutralitatea climatică pentru 2050, un obiectiv lăudabil, care însă va cauza probleme cetățenilor și companiilor. Italia, investind în resurse, va atinge obiectivele 20 de, 20 de decarbonizare. Alte state europene care respectă pactul de stabilitate folosesc cărbune și lignit pentru 40% din mixul lor energetic pentru a-și atinge obiectivele fixate. Dar atunci, ce e important? Să respectăm echilibrul bugetar sau protecția mediului? Cine nu respectă parametrii nu plătește până la urmă. Poluarea nu se oprește la granițele naționale. Încheiem acorduri comerciale cu țări care nu au protecția mediului. Importăm produsele lor, deci contribuim la poluare și la promovarea concurenței inechitabile pentru companiile noastre, care trebuie să respecte niște standarde foarte stricte. Europa este deja într-o propastie și în loc să încercăm să ieșim, încer- pom și mai adânc în groapa în care ne aflăm. Mulțumesc, doamna Cloț, acum un minut. Szanowni Państwo, zacznijmy... Doamnelor și domnilor, haideți să începem prin a spune că nu există o definiție clară a amenințării climatice. Mă bucur că vă pasă de viitorul mediului cele mai importante valori sunt umane, dar care sunt uh, uh, amenințările climatice. Am văzut filme de science fiction care arată proteste violente și lupte între manifestanți și poliție. Mă tem că nu știu ce fac. Mă tem că uh, multe dintre acestea uh, au doar obiectivul de a crea panica. Este periculos și responsabil. Adevărul este că doar cei bogați, cei privilegiați își permit aceste acțiuni radicale de luptă împotriva schimbărilor climatice, dar cei care vor plăti vor fi cei săraci, cei care suferă de um, sărăcia energetică. Nu e corect și uh, văd că stânga în Europa uh, intră în această poveste, mai ales având în vedere problemele legate de siguranța energetică și prețurile la energie. Aceasta trebuie să fie prioritatea noastră. Experimentele marxiste n-au făcut decât să aducă sărăcie și suferință. Haideți să nu repetăm greșelile. Asta se face acum pe scară masivă. Mulțumesc! Urmează doamna Pitikainen. The next commission needs... Următoarea comisie are nevoie de o abordare bazată pe știință față de schimbările climatice și față de celelalte urgențe ecologice. Aceasta înseamnă că toate inițiativele ecologice, toate regulamentele propuse trebuie să fie cântărite după mărimea provocării care va veni peste 30 de ani. Practic, noi nu am reușit în deciziile și propunerile noastre să livrăm ceea ce trebuia. Trebuie să ne uităm la mărimea provocărilor și deci avem nevoie să facem dublul decât am făcut până acum dacă vrem cu adevărat să facem față. În al doilea rând avem nevoie de un pachet economic, avem nevoie de pași uh, și de o evaluare a impactului și de uh, evaluarea costurilor non-acțiunilor. Haideți să nu fim democrații în, uh, care neagă realitățile, știm exact care este provocarea, avem tehnologiile pentru a face față și da, avem și banii necesari numai acei 20 de centimetri în spatele urechilor noștri pre, previn acțiunile corecte. Mulțumesc, domnul Lopez, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Este evident că schimbările climatice nu mai sunt o amenințare teoretică, sunt o urgență a prezentului. Oamenii de știință nu se opresc din a ne spune că dacă nu acționăm acum, pierderile vor fi ireparabile și pierderile acestea sunt o amenințare pentru stilul nostru de viață. La fiecare sfârșit de săptămână avem manifestații ale tinerilor care repetă acest lucru și cer atitudini tranșante și Națiunile Unite organizează summituri uh, și ne cer să acționăm, să acționăm cu un plan inteligent, ambițios și corect pentru decarbonizarea economiei, care să fie neutră în în emisii de CO2 pentru 2050. Și asta, asta înseamnă să acționăm la nivelul energiei, infrastructurii, uh, impozitelor, transportului, comerțului internațional. Asta este schimbarea ce trebuie făcută cu resurse suficiente pentru ca aceste schimbări să devină o realitate în European Green Deal și pentru a vedea în, uh, și aspectele sociale care să însoțească aceste schimbări pentru cei care vor avea de suferit. Și trebuie să o facem la nivel european, pentru că în cazul climei nu poți negocia, nu pot exista concurențe, poți doar să cooperezi. Și pentru asta a fost creată și instituția noastră și Uniunea Europeană. Mulțumim, doamna Vodan, acum un minut. Thank you. Mulțumesc. Relația dintre omenire și pământul pe care locuim este în criză și în toată lumea vedem, vedem frustrarea oamenilor. În ultimele luni, peste șase milioane de oameni au ieșit în stradă, au demonstrat pentru a cere politicienilor să asculte și să acționeze pentru a lupta împotriva urgenței climatice și să protejeze natura. Trebuie să ascultăm ce spun acești oameni. Natura nu are nevoie de oameni, dar oamenii au nevoie de natură. Și modul în care acționăm noi acum și alegerile noastre în legătură cu protecția mediului vor determina viitorul omenirii pe planetă pentru următorii 10.000 de ani. Noi aici trebuie să avem, să facem dintr-un um, dintr-un plan ecologic european o realitate. Trebuie să adoptăm următoarele luni legislație care să reflecte urgența ecologică și haosul uh, climatic uh, pe care riscă copiii și nepoții noștri. Nu putem să-i dezamăgim. Thank you for one minute. Mulțumesc. Urmează acum doamna Paulus. Thank you. Ladies and gentlemen. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. În 2009, Centrul de la Stockholm a publicat un document în care a introdus nouă granițe planetare. E vorba de granițe care nu pot fi depășite dacă trebuie să rămână pământul un loc uh, pe care să poată locui uh, ființe umane. Asta este ceea ce trebuie să spunem când vorbim despre criza ecologică, dar sunt două limite care se încalcă tot timpul. Integritatea biosferei, deci biodiversitatea, și bio, uh, fluxurile biochimice, chimice, adică hidrogen și nitrogen solubil în, și fosfor care intră în uh, mediu. De aceea se, uh, speciile dispar la un ritm de neîntâlnit până acum și ceea ce facem noi, de fapt, este că ne punem până la urmă în pericol viața noastră viața, pot, apa potabilă, aerul curat, toate acestea trebuie să se oprească. Cerem Comisiei uh, noi să vină cu un plan și să ne spună cum va acționa pe agricultură, pe folosirea solurilor. Toate acestea trebuie să fie parte din uh, acordul nou verde, pentru că altfel nu vom rezolva această criză. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Rolls. Ros, un minut. Domnul. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Colegii vorbesc despre schimbările climatice ca și cum sfârșitul lumii e după colț. Uh, prof, auzim profeții uh, catastrofale, dar nu avem nicio dovadă. Uh, dioxidul de carbon este esențial vieții pe Teră. Știți că Pământul se schimbă de când există. Uh, se fac măsurători și vedem că uh, Acestea nu reflectă modelul teoretic pe baza căruia funcționăm. Din potrivă, ni se spune că va crește seceta, vor fi mai multe inundații, uragane și totuși cifrele rămân constante de 100 de ani cu 4,56 mm pe an diferiți. E adevărat că se topesc ghețari, dar în Antarctica gheața e mai întinsă decât uh, estimam. Evident că trecem prin schimbări climatice. Ehm, nu trebuie însă să intrăm în panică și să ne comportăm toți ca Greta Thunberg. Ehm, aceste lucruri s-au mai întâmplat și în trecut. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Șuțe, un minut și jumătate. Mulțumesc! Schimbările climatice sunt evidente și este clar că au un impact negativ asupra mediului. Nu putem închide ochii având în vedere faptul că gheața se topește și Amazonul arde. Am văzut în această vară când temperaturile au fost extreme. 2019 va fi uh, uh, unul dintre cei cinci ani cei mai fierbinți din istorie. Nu putem să ne facem că nu vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că nu e sfârșitul lumii, dar este o urgență. Și e un lucru bun că dezbatem subiectul astăzi la început de mandat și la începutul mandatului noii comisii. Eu voi face parte din această comisie și mă bucur că doamna Ursula von der Leyen a pus pactul ecologic pe locul întâi dintre prioritățile sale și ne vom ocupa de el în primele 100 de zile. Mă bucur că și Consiliul European la summit a discutat tranziția, despre tranziția ecologică și va dorește să asigure până în aplicare acordului de la Paris. Summitul de la New York din septembrie unii spun că nu a fost de succes, dar a fost una dintre primele summituri importante de după acordul de la Paris. Trebuie să lăsăm planeta generațiilor viitoare într-o situație mai bună decât am primit-o. Este obligația noastră morală și legală. Următoarea vorbitoare, doamna Kathleen von Bremt, un minut, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, eu sunt destul de optimistă și de aceea aș dori să vă transmit un mesaj optimist despre un fenomen atât de complex cum este schimbarea climatică. E vorba tot timpul de Consiliu care tot timpul face totul pentru a bloca. Totuși eu sunt optimistă că vom ajunge la un acord verde, un acord care să fie bun pentru climă și eu mă bucur că majoritatea din acest parlament a luat la cunoștință obiectivele din 2030 și 2050 și le consideră foarte ambițioase. Trebuie să fim uh, ambițioși, pentru că dacă punem ștacheta sus, atunci trebuie să ne și protejăm industria, economia, pentru ca în uh, lupta aceasta puternică, în concurența în care trăim, să putem să uh, continuăm uh, la fel de convinși. Trebuie să avem grijă ca poluatorul să plătească și trebuie ca industria să fie protejată. Mulțumesc. Acum are cuvântul un minut doamna Cech. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, haideți să ascultăm pe oamenii de știință. Ne-au mai rămas câțiva ani pentru a acționa semnificativ împotriva schimbărilor uh, catastrofice. Nu e vorba de o abordare radicală, sunt date concrete Vin dintr-o regiune mai săracă a Uniunii Europene și vreau să vă spun că lupta împotriva crizei climatice trebuie să meargă mână în mână cu lupta împotriva sărăciei, pentru că ă, regiunile cele mai sărace sunt cele mai afectate, pentru că au cele mai puține mijloace pentru a față față, face față. E un cerc vicios, trebuie să acționăm acum. Schimbările climatice amenință pe cei care deja sunt vulnerabili și e greu pentru ei să iasă din sărăcie. De aceea, tranziția justă este singura cale către o, o economie circulară neutră din punct de vedere a carbonului. Vin din Budapesta și liderii noi aleși uh, s-au angajat să se implice după ani de lipsă de acțiune în lupta împotriva schimbărilor climatice. Și mă bucur să vedem și agenda doamnei van der Leyen, dar să nu uităm că schimbările climatice și acțiunile eficiente trebuie să meargă mână-mână cu politica regională, cu solidaritate și nimeni să nu fie lăsat în urmă. Următorul vorbitor, un minut, domnul Carem. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. De mult, discursurile privind uh, urgența climatică uh, seamănă, dar nu se întâmplă nimic. Când uh, e vorba să votăm pentru o nouă politică agricolă comună, acorduri comerciale sau proiecte pentru mediu, nu mai e urgență. Diferența între discursuri și acțiuni este insuportabilă. Franța semnează toate acordurile ca cel de la Paris, dar uh, nu respectă obiectivele fixate. Pentru a pune capăt acestei ipocrizii, am uh, depus plângere împotriva statului francez pentru lipsă de acțiune Gronsat, uh, orașul a cărui primar am fost, uh, va fi în 2100 uh, sub apă și locuitorii vor trebui, de, de, vor trebui deplasați. Trebuie să facem ceva, să acționăm, să declarăm starea de urgență climatică. Nu trebuie să fie o declarație de intenție, trebuie să adoptăm un text care să fie o, reg- o regulă de aur. Dacă avem reguli de aur pentru buget, trebuie să avem reguli de aur și pentru climă urgența climatică nu trebuie să fie o dezbatere, ci o obligație de a acționa și la nivel social, pentru că ecologia este socială. Mulțumesc! Mulțumesc. Următorul vorbitor, un minut, domnul von Obertfeld. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnă, domnilor uh, și doamnelor uh, colegi, stimate domnule comisar. După cum știm, uh, Clima este o mare provocare, dar un lucru e foarte clar. Vrem o economie circulară, vrem uh, o durabilitate, o economie nebazată pe carbon, în același timp creștere economică și dezvoltare. Dincolo de aceasta e vorba și de protecția locurilor de muncă aici și de sistemul de uh, social al fiecărei societăți. Noi vrem o schimbare a sistemului și nu a climei Așa am văzut că este unul dintre sloganuri și mi se pare corect. Economia trebuie să rămână intactă, însă nu poate să fie lăsată numai pe mâna pieței. Avem nevoie de inovare care să țină cont de toate aceste aspecte și apoi avem nevoie și uh, de înțelepciunea că nu putem acționa singuri, avem nevoie de aliați. Și aici eu pun o întrebare comisiei. Care este părerea dumneavoastră cum se poate garanta o inițiativă internațională? Mulțumesc, doamna Spirachi. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, stimați colegi, Uniunea Europeană este în linia întâi în lupta împotriva schimbărilor climatice. Are obiective ambițioase, cum ar fi reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu 50% până în 2030. Dar aceste promisiuni trebuie să fie transpuse în fapte și trebuie să aplicăm modelul economiei circulare. Trebuie să facem în așa fel încât întreaga lume să intre în acest sistem uh, țări, regiuni, orașe, organizații de cetățeni. E nevoie și de finanțări. Banca Europeană de Investiții împreună cu Banca pentru Climă pot să uh, financeze aceste proiecte. Gazul natural poate fi folosit ca combustibil de tranziție. Trebuie să avem obiective ambițioase pentru tranziția ecologică. Țara mea, Grecia, are intenția să-și reducă amprenta ecologică și dorește să devină neutră din punct de vedere al climei în 2028. Pentru asta e nevoie de solidaritate. I have one minute noted here, sorry. Un minut, spune președinta. Nu, am un minut și jumătate. Toți vorbitorii care au, vin acum au doar un minut, deci nu mai voi, nu voi mai anunța un minut. Domnul uh, Belca acum. Thank you. Mulțumesc. Tranziția de la producția de energie fosilă necesită multe resurse. Tranziția are și costuri sociale grave, costuri care sunt mai mari în anumite țări. Polonia este un exemplu extrem, unde costurile sunt foarte ridicate. Cu toate acestea, trebuie să facem și asta în interesul țării al cărui mediu, aer, uh, căile uh, navigabile, toate să prăbușesc sub povara cărbunelui. Polonia cere bani și timp. Se justifică aceste cereri? Da, se justifică, dar numai în cazul în care autoritățile poloneze sunt dispuse să schimbe mixul energetic către energii regenerabile. Mai mulți bani, mai mult timp? Da, însă doar dacă guvernul prezintă o foaie de parcurs detaliată care să ne ducă de la cărbun la energie regenerabile. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Flego. Mulțumesc, doamnă președinte! Ecologia și clima nu sunt numai uh, atribute ale viitorului, ci și ale prezentului. Tot ceea ce se întâmplă cu temperaturile, uh, cu seceta, cu inundațiile. Nu se întâmplă din întâmplare. Trebuie să reacționăm urgent. Trebuie să avem un acord verde care să fie sustenabil. Avem nevoie de o nouă Europa care să știe cum să gestioneze, să protejeze mediul și să-l echilibreze cu dorința de creștere economică. Timpul ne, ni se scurge printre degete și la bugetul Uniunii Europene trebuie de aceea să implementăm o foarte bună tranziție, numai cu un buget foarte bun 2021-2027. Agricultura ecologică, biologică, trebuie să fie o prioritate. Nu pot plăti cetățenii, ci bugetul trebuie să fie cel care compensează. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Caf. The European Green Deal. Mulțumesc. Pactul ecologic va reuși doar dacă schimbă ceva în viața oamenilor. În domeniul transportului și al mediului ne confruntăm cu o provocare reală și Franz Timmermans și Kadri Simpson uh, Uh, au o treabă grea în față. Agenda uh, urbană pentru UE este un bun punct de plecare. De ce? Pentru că calitatea aerului, uh, locuirea și sărăcia urbană sunt puse în mijlocul tranziției juste finanțând inovarea. Domnule Timmermans, doresc să promovați călătoria activă, adică mersul pe jos și cu bicicleta. Astfel va fi mai puțin trafic și o populație mai sănătoasă aș dori să reuniți politici de planificare urbană, de urbanism și ecologice, pentru că oamenii să uh, se deplaseze mai puțin și mai bine. De asemenea, trebuie să um, renovăm locuințele și super rețeaua Europei trebuie să devină o realitate, pentru ca electricitatea ecologică trebuie să ajungă acolo unde e nevoie de ea. Mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Evren. Mulțumesc, doamnă președintă. Orașele reprezintă cam 70% din efectele cu gaze efect de seră din lume, deci au un rol strategic de jucat în lupta împotriva încălzirii climatice. Sunt fermă, domnule comisar, nu putem să vorbim despre urgențe climatice fără să vorbim de orașe. E foarte simplu să constatăm ce se întâmplă. Adesea, orașele și mai ales centrele metropolitane sunt lăsate în afara dezbaterii, inclusiv din aceasta. Lucru pe care îl constat în fiecare zi. Există poluție, ambuteiaje, există lipsă de spații verzi, sunt uh, zone concentrate responsabile de încălzirile climatice. Sunt primele victime. Vedem caniculă, vedem degradarea cetățenilor din orașe. Orașele sunt o parte a problemei, dar sunt și parte a soluției datorită inițiativelor numeroase, inovatoare și eficiente. Domnule comisar, haideți să punem orașele în centrul Pactului Verde dacă vrem succes. Mulțumesc! Mulțumesc. Mulțumesc. Acum urmează coleg Dragi colegi, mulțumesc pentru organizarea acestei dezbateri. Într-adevăr, e o urgență, trebuie să avem un Green New Deal. E vorba nu de, o finan- de finanțele verzi, ci e vorba de faptul că trebuie să ne gândim că ceea ce ne-a dus în zid în 2008 nu ne va salva astăzi de ce avem acum și nici de schimbările climatice. Un Green New Deal este un proiect de societate care prin intermediul unui plan de investiții masive în renovarea termică a clădirilor, în low-tech, nu în high-tech, în infrastructurile vegetale, în uh, energiile regenerabile. Ne poate permite, pe de-o parte, să ne salveze de, pe, de la deraierea climatică, poate în același timp să eradice, uh, eradicheze sărăcia climatică și să sublinieze și importanța industriei europene. Sigur că va fi foarte dificil pentru că trebuie să îmbunătățim și nivelul uh, social, nivelul de ocupare, dar riscul adevărat este că dacă nu suntem destul de ambițioși, nu vom reuși. Pentru cei 150 de milioane de precari energetici de pe acest continent, pentru cei care astăzi își pierd deja locurile de muncă din din aceste motive. Pentru refugiații climatici trebuie să fim la înălțime, trebuie să fim ambițioși în acest Parlament. Mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Bilbao Barandica. Vă mulțumesc! Schimbările climatice din cauza acțiunii omului asupra climei duce la probleme, fenomene extreme din ce în ce mai uh, frecvente. Uh, se prevăd migrații, inundații în zonele de coaste. Pentru a evita această situație, trebuie să avem o incidență asupra obiectivelor climatice mondiale și să acționăm la nivel intern. Uh, trebuie să câștigăm bătăria pentru mobilitate și împotriva deșeurilor Uh, trebuie să facem mai mult pentru uh, durabilitate în viața de zi cu zi. Propun ca lupta pentru schimbările climatice să fie o axă orizontală în bugetele tuturor instituțiilor publice și energia pe care o achiziționați să fie 100% regenerabilă. Și această axă climatică și de mediu trebuie să fie esențială și la nivel bugetar. Bugetul pentru anul 2020 în țara Băștilor uh, e formulat tocmai astfel și asta poate fi o bună practică și pentru Uniunea Europeană. Vă mulțumesc, acum are cuvântul Metz. Mulțumesc, doamnă președintă. Lupta împotriva schimbărilor climatice înseamnă să avem grijă de pământurile noastre. O știți cu toții, plantele și terenurile pot să fie o sursă importantă de stocare a CO2 și cu rată de creștere de 0,4% anual ar reduce considerabil concentrația de CO2 în atmosferă. În acest sens, trebuie însă ca solul să fie în bună stare căci există o lume întreagă de microorganisme, ciuperci, insecte, viermi care trăiesc sub pământ doar dacă nu distrugem acest ecosistem cu produse chimice și supraexploatând solurile. Deci da, e nevoie de o tranziție ecologică în agricultură pentru a permite reinstaurarea echilibrului natural și a luptei împotriva schimbărilor climatice. Un sol sănătos, un aer sănătos, o apă sănătoasă sunt esențiale pentru viață, biodiversitate și lupta împotriva încălzirii climatice. Deci haideți să le protejăm. Există un, o directivă pentru protecția solului. Mulțumim! Are cuvântul acum domnul Piper. Mulțumesc, Europa a reușit să semneze acordul de la Paris și este important ca noi, prin uh, comerțul și cotele de emisii și prin ceea ce facem, suntem pionieri mai mult decât ceea ce facem prin inițiativele de interzicerea plasticului și de uh, energie prin hidrogen. Însă Europa trebuie să-și folosească poziția energetică, trebuie să ne gândim și la uh, resursele care se uh, se risipesc în China, în uh, America de Sud. Trebuie să încercăm să colaborăm uh, în avantajul tuturor cu aceste țări și să le influențăm astfel și ecologic. Un Green Deal însă nu înjură oamenii deloc. Din contră, cel puțin nu oamenii care lucrează în oțel, în uh, minerit, în industria auto, pentru că un Green Deal trebuie să ia cu sine și pe oameni și locurile de muncă, peste tot pe glob. Un Green Deal nu se um, sperie de ceea ce se întâmplă acum și folosește interesul oamenilor și al întreprinderilor în sensul unui mediu durabil. Prin protecția climatică trebuie să putem să facem economii și la bani și la energie și trebuie să poate să se și bucure oamenii. Și eu chiar cred că Smart Deal-ul acesta este chiar unul foarte bun. Mulțumesc! Vă mulțumesc, are cuvântul acum domnul Chahim. Mulțumesc, doamnă președintă Nu putem avea o dezbatere despre urgența climatică fără să vorbim despre măsurile care trebuie luate. Aceasta este diferența dintre un rol de lider pentru UE și a pretinde să fim lideri. Știu că unii în acest Parlament consideră că deja facem multe, dar suntem oare continentul cel mai ecologic? Într-adevăr, emisiile UE au scăzut, dar amprenta noastră carbon crește în continuare. Cine, pentru cine credeți că produc chinezii? Suntem cea mai mare piață de consumatori, de aceea avem responsabilitatea să fim în linia întâi și, ca lideri adevărați, trebuie să investim în diplomația climatică, să scăpăm de subvențiile pentru combustibilii fosili, să avem o legislație climatică și să folosim soluții naturale. Nu sunt convins când o, ajut, o aud pe doamna von der Leyen spunând uh, că trebuie să reducem emisiile cu 50% și dacă fac și alte țări la fel, atunci vom reduce cu 55%. Astfel nu pretindem că suntem lideri, ci ignorăm urgența climatică. Trebuie să dăm dovadă de leadership, trebuie să dăm dovadă de ambiție. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Are cuvântul doamna Carlsbro acum. Man. Klimatet behöver EU Doamnă președintă, amenințările ecologice nu cunosc frontiere. Nu e necesar să se acționeze la nivel național. E nevoie de o acțiune comună și asta nu se întâmplă. Avem nevoie de mai multe soluții verzi și liberale care să ne permită să ne protejăm mediul înainte să fie prea târziu. Fiecare trebuie să facă alegeri ecologice, însă trebuie să evităm emisiile. Sistemul nostru trebuie să se îmbunătățească semnificativ și toată lumea trebuie să încerce să impună o taxă comună pentru CO2. Trebuie să fim principala organizație care apără mediul. Acordurile de liber schimb sunt un instrument extrem de important și permit influențarea politicilor de mediu. Trebuie să avem în vedere acest lucru și să cerem o tranziție către energii regenerabile, inclusiv prin acorduri comerciale. Are cuvântul domnul Ensley. Mhm. Noi trebuie să încercăm să evităm un, o catastrofă ecologică și climatică. Știința este factuală. Politicienii care ignoră oamenii de știință, de fapt, nu-i protejează pe cetățeni. De aceea, 7,6 milioane de oameni în uh, lume au ieșit uh, pe străzi pentru a cere acțiuni urgente. Când acești copii vă întreabă ce ați făcut când ați avut șansa să acționați, ce o să spuneți? Eu o să spun că eu am fost uh, unul dintre cei care am adus Consiliul Local din Londra să declare o urgență climatică și care am adaptat calendarul pentru ca să putem ajunge până în 2030 la neutralitatea carbonului. Vreau să fac același lucru pentru ca și Parlamentul și guvernele din Marea Britanie, guvernul, să-și uh, poată respecta obligațiile. Voi spune și că am fost unul dintre cei care i-a convins uh, pe cei de la UE să termine cu uh, subvenționarea combustibilor fosili și să pună o taxă pe combustibilii uh, de kerosen, care să a rugat și alte națiuni să facă același lucru. Dacă vrem un viitor, trebuie să acționăm acum. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Gürk. Mulțumesc, doamnă președinte este disputabil faptul că situația climatică este gravă. De aceea o astfel de dezbatere nu este suficientă. Trebuie să acționăm în mod responsabil, fără să uităm cât de complexă este provocarea. Dezvoltarea durabilă are și o dimensiune socială și una legată de competitivitate. Dacă ne concentrăm doar pe factorul ecologic, ne vom confrunta în curând cu o urgență economică și socială inacceptabilă, așa cum este inacceptabilă și urgența climatică. De aceea e nevoie de o tranziție echitabilă și justă. Avem nevoie de măsuri care să nu ducă la creșterea prețurilor la energie pentru consumatori sau să pună în pericol siguranța aprovizionării cu energie sau competitivitatea statelor membre. Pe calea neutralității climatice trebuie uh, să folosim bune practici din statele membre. În Ungaria, de exemplu, emisiile de gaze cu efect de seră și prețurile la energie pentru consumatori au fost au scăzut. Mulțumesc. Mulțumesc, are cuvântul doamna Burkhardt. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Ce alt cuvânt mai trebuie să folosim ca să putem descrie această stare care este o urgență? Cu cât cresc mai mult temperaturile, cu atât dispar mai multe specii de pe planetă, cu atât își vor părăsi mai mulți oameni casele. Una este să declară o stare de urgență, dar ceea ce facem contează mai mult. Chiar suntem serioși? Atunci reforma politicii agricole comune trebuie să se asigure că subvențiile protejează mediul și susțin și pe agricultori. Dacă chiar suntem serioși, atunci trebuie ca în acordurile comerciale să existe clauze ecologice obligatorii și standarde obligatorii. Dacă suntem serioși, atunci avem nevoie uh, de o politică de protecție a speciilor la nivel european cu obiective clare și punere în aplicare clară. Dacă suntem serioși, atunci cu Green New Deal trebuie să spunem că investim într-un uh, viitor durabil cu uh, schimbări uh, sociale. Deci, dacă declarăm starea de urgență, nu putem să zicem decât că este primul pas. Trebuie să și punem mâna să facem ceva. Mulțumesc! Mulțumesc! Care cuvântul acum domnul Paet. Dragi colegi, da, dacă temperatura um, la suprafața Pământului crește cum s-a prevăzut, consecințele vor fi groaznice. Și schimbările climatice și încălzirea globală au deja consecințe în zona arctică. Zona arctică se încălzește aproape de două ori mai repede decât restul lumii și uh, topirea gheții arctice uh, contribuie la schimbările climatice. În ceea ce privește zona arctică, responsabilitatea pentru uh, acțiune climatică nu poate să fie doar în mâinile țărilor din zonă. Poluarea de acolo uh, care afectează zona arctică se datorează uh, Statelor Unite, Chinei și Europei. Multe uh, țări și firme sunt interesate de noi căi de navigație în zona arctică, dar și de resursele naturale sau de pește de acolo. Evoluțiile privind uh, securitatea, energia și mediul afectează situația de securitate a Europei și uh, nu numai. Dacă dorim să respectăm acordurile de la Paris, trebuie să reducem imediat emisiile. Trebuie să ne pregătim și pentru schimbările climatice în zona arctică pentru a evita tensiunile acolo. Mulțumesc! mulțumesc, are cuvântul doamna Deparne Grünberg. Cu microfon, vă rog. Din păcate, oamenii nu au un simț ca să poată să vadă în ce stare e planeta. Din păcate, nu avem un simț care să ne arate ce se întâmplă peste mai multă vreme, care sunt consecințele acțiunilor noastre. Sunt globale și merg mult dincolo de orizontul nostru de timp. Însă, dacă nu suntem construiți decât ca să acționăm la urgență, când simțim, când mirosim urgența, când o înțelegem, am ajuns aici, de aceea. Iată de ce schimbarea ecologică este și o schimbare profundă culturală. Societatea și fiecare dintre noi trebuie să învețe în viața cotidiană să ia decizii care să poată să stimuleze viața, care să fie cultura de consum de care avem nevoie, care este cultura alimentară de care avem nevoie, cum definim bunăstarea și, bineînțeles, dincolo de măsurile clare, Trebuie să ne gândim și la cele pe care trebuie să le luăm la nivelul tehnologic, la nivelul economic și e nevoie de o paralelism, de o, de o colaborare între um, artă, filozofie, economie, știință. Trebuie să ne uităm la diversitatea tuturor alternativelor. Aceasta este o schimbare culturală, iar noi, Uniunea Europeană, trebuie să facem progrese pentru ca să protejăm clima și să ne protejăm uh, biodiversitatea. Vă mulțumesc. Mulțumesc următoarea vorbitoare, doamna Bentele. Stimată doamnă președinte, cine declară starea de urgență trebuie să știe că astfel puterea se duce la executiv până la limitarea drepturilor fundamentale. Eu zic că într-o perioadă pașnică n-ar trebui să fim atât de vocali parlamentarii n-ar trebui să zică că n-au nimic de făcut. Sunt foarte multe de făcut, mai ales noi deputații din orașele mari știm că pe viitor toate măsurile vor trebui să fie verificate dacă duc la mai multă uh, curățenie, la mai, o apă mai puțin poluată și în general la un mediu mai puțin poluat. În orașe precum Berlin, Londra, Paris sau în orașele Uh, Jakarta, Mexico City sau Peking, care sunt orașe partenere ale Berlinului, din cauza densității traficului, este clar că nu se mai poate respira în curând. Avem nevoie, deci, de inovare. Trebuie să ne bazăm pe soluțiile care vin de la știință. Iar cerința mea către Comisie este următoarea, mai ales în ceea ce privește situația de la care plecăm. Trebuie să arătăm că ea contează. Când plecăm la, la o situație în, într-un oraș, trebuie să o adaptăm soluția la acea situație de plecare. Trebuie să adaptăm clima pentru oameni, măsurile climatice, astfel încât să poată să fie potrivite pentru orașul respectiv. Mulțumesc, care cuvântul doamna Pereira. Doamnă președintă, unor trebuie să explicăm de ce e nevoie de acțiune, dar nu astăzi. Companiile noastre